Dear colleagues, good afternoon. Let's start our... Dragi colegi, începem, cum spuneam, cu uh, reuniunea Comisiei pentru Drepturile Femeii. Trebuie, în conformitate cu regulamentul Comisiei noastre, să adoptăm uh, ordinea de zi. Dacă nu există schimbări, atunci considerăm uh, ordinea de zi adoptată. Punctul 3. Adoptarea proceselor verbale ale reuniunilor, a reuniunii din 6 februarie 2017. La 4 avem uh, comunicările președintelui. Ele au de face cu reuniunea coordonatorilor din 21 martie. La această reuniune, coordonatorii au hotărât să întocmească un aviz la raportul LIBE cu privire la aspecte legate de drepturile fundamentale în uh, integrarea minorității rome în europeană, combaterea antiziganismului. Am uh, hotărât să alocăm acest uh, aviz uh, grupului GUE-NGL. Apoi vom întocmi un, un aviz privind deci bugetul pentru Comisia de Bugete, următorul cadru financiar bugetar, vom aloca acest aviz grupului socialiștilor și democraților. Am hotărât să depunem o întrebare orală cu privire la situația umanitară din Gaza, mai ales în cazul femeilor și al copiilor. Următorul punct. Vom aloca raportul cu privire la egalitatea de gen în sectorul mass media în europeană grupului PP. Apoi am hotărât să acordăm raportul cu privire la măsurile pentru a preveni și combate hărțuirea sexuală și intimidarea la, la locul de muncă, în spații publice și în viața politică în Europeană, grupului socialiștilor și democraților. Apoi am hotărât să numim uh, pe doamna Maria Arena ca uh, șef al uh, misiunii FEM în Polonia. Misiunea avea avea loc în 22-24 mai. Apoi, Uh, vom organiza alte misiuni în a doua jumătate în 2017 în Suedia, Turcia și Portugalia. De asemenea, dorim să organizăm audieri pe următoarele teme. O reuniune cu mai multe comisii, violența împotriva uh, femeilor, uh, cu un accent pus pe Convenție de la Istanbul, apoi situația și drepturile femeilor cu dizabilități, vom mai organiza o audiere cu privire la uh, strategia europeană împotriva cancerului uh, la femei. Și apoi, în a doua jumătate a anului 2017, uh, am dorit să avem o bugetare care să țină cont de gen, mai ales uh, până în aplicarea programului DAFNE. Am hotărât să o invităm și pe doamna Catarina Marcelino, secretar portughez pentru cetățenie și egalitate, la una dintre reuniunile noastre. Iată care sunt deciziile de la reuniunea coordonatorilor. Am încheiat cu comunicările președintelui și trecem la punctul 5, votul electronic. Votăm recomandarea pentru Consiliu în legătură cu Comisia Uh, privind statutul femeilor. Constanț Legriv și uh, Maria Arena sunt coraportori. Vom începe cu uh, voturile. Avem voturi pe părți. Prima parte, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. A doua parte, pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Și acum Nu avem nevoie de un vot final, se adoptă. Am terminat cu votul. Și acum putem trece la punctul 6, ne revine deosebită plăcere de a ura bun venit doamnei Miria Vasiliadu, coordonator Uniunii Europene uh, de combaterea traficului. Aș dori să dau cuvântul doamnei uh, Vasiliadu pentru a ne prezenta uh, cel mai recent raport cu privire la combaterea traficului cu ființe umane. Vă rog, aveți cuvântul. Yeah. Okay. Thank you very much. Uh, thank you for, to the chair. Thank you for inviting me here today. Mulțumesc foarte mult. Se întâmplă multe lucruri interesante în același timp în Parlament, deci vă mulțumesc că sunteți prezenți aici. Mulțumesc mai ales Comisiei dumneavoastră pentru că sprijiniți uh, activitatea de combatere a traficului. Știu că Mulți membri ai Parlamentului European au sprijinit aceste acțiuni și au menținut pe ordinea de zi. Am avut două rezoluții în 2016 privind traficul de <clears throat> la Parlamentul European, pe care le urmărim îndeaproape. Avem un cadru politic cuprinzător în acest subiect, o directivă și strategia europeană privind traficul, care a expirat în 2016. Ce vreau eu astăzi este să vă prezint două dintre cele trei rapoarte pe care le-a prezentat Comisia în 2016 în legătură cu directiva. Primul se referea la progresul făcut în combaterea traficului în Uniunea Europeană. Și celelalte două țineau de transpunerea directivei și raportul utilizatorilor în Parlamentul a fost foarte interesat de aceste rapoarte și o să încep imediat. Înainte însă, vreau să vă spun că strategia actuală a, s-a finalizat, cum am spus, dintre cele 40 de acțiuni, 38 au fost deja definitivate, rezultate foarte bune, deci. Anul trecut am avut 5 studii eh, largi duse la bun sfârșit privind genul, copii, exploatarea muncii, prevenire și finanțare. O să vorbesc despre ultimul element, despre finanțare, la sfârșitul prezentării. Noi știm că din momentul în care am adoptat prima strategie în 2012 până astăzi, s-au schimbat multe lucruri. Am avut criza financiară, migrația, criza migrației, amenințări la adresa securității. Toate acestea au influențat fenomenul traficului de persoane și, bineînțeles, a făcut victimele și mai vulnerabile. Știm că acest fenomen evoluează. Știm că acest uh, lucru înseamnă o sporire a numărului persoane traficate din, traficate din Africa de Nord și Orientul Mijlociu. Modalitățile de trafic s-au schimbat. S-a a crescut traficul în scopuri sexuale, acum în contextul crizei migrației Știm că în centrul uh, zonei mediteranene avem un, un nod, un centru al traficanților și traficul de persoane care are legătură nu numai de, cu crima organizată, așa cum se spune tratat, tratatul face legătură cu legăturile sale cu migrația normală. Și Carta Drepturilor uh, Fundamentale, bineînțeles, prevede faptul că aceasta este o încălcare a drepturilor fundamentale. Cum s-au lucrurile acum? Traficul în cadrul de după, uh, se face referire la traficul de după 2016, în agenda privind securitatea, în strategia globală a Uniunii Europene, a politicii de securitate și apărare externă a Uniunii Europene, în planul de acțiune privind democrația europeană și în noul cadru al activităților europene privind egalitatea între gene și emanciparea femeilor în relațiile externe pe perioada 2016-2020 și în angajamentul strategic privind egalitatea între sexe doar câteva referințe, iată, în ceea ce privește traficul de persoane pentru următorii ani și calea de urmat. Dar ce spune Europolul? Uh, într-o evaluare a crimelor organizate de, de luna trecută se spune, citez, traficul de persoane în Uniunea Europeană rămâne o uh, primejdie foarte ridicată. Nu o să vă spun mai multe lucruri, le aveți în raport. Dar Știm în egală măsură că aceasta este o, o crimă de prioritate în uh, ciclul privind impactul asupra crimei organizate. Deci, statele membre consideră că este o prioritate și Europolul, știi, deci este și pentru noi o prioritate. Iată, acesta, așa, asta, acesta este contextul în care o mergem înainte. Pe baza raportului dumneavoastră, cu privire la directiva din 2011, Vreau să vă prezint raportul nostru privind transpunerea. <clears throat> Iată primul instrument de legislație penală după Lisabona și Parlamentul și toate instituțiile au motive să se mândrească cu acest instrument uh, nou, coerent, care se referă la protecție, prevenire, urmărire în instanță și așa mai departe. Termenul pentru transpunere a expirat deja în aprilie 2013 și toate statele membre ne-au comunicat că a fost transpusă legislația de plin. Noi am publicat raportul în decembrie 2016, doar în ceea ce privește transpunerea. Nu este un raport cu privire la punerea în aplicare. Și bineînțeles, o să monitorizăm procesul la nivel național pentru a ne asigura că se aplică și transpune în mod de plin legislația. Dacă e nevoie, vom lansa proceduri de încălcare. în același timp, putem să oferim asistență în ceea ce privește aplicarea directivei la nivelul statelor membre și vom colabora, bineînțeles, la acestea cu statele membre. Raportul se bazează pe măsurile naționale pe care, pe care le-au înștiințat comisie statele membre. Am avut un studiu al transpunerii pe care ne bazăm activitatea, deci pe acest studiu, iar statele membre au fost consultate pe deplin. Ce știm, iar acest uh, lucru coincide cu raportul dumneavoastră, nu o să trec uh, în revistă fiecare măsură a comisiei pentru că nu am timp. Vreau să vă spun totuși ce știm. Unde e nevoie de mai mult progres? În primul rând, în ceea ce este pro- protecția copilului. Acest moment este oportun, revin acest subiect uh, și, și acest subiect a fost ridicat și de mulți membri ai Parlamentului European. Trebuie să se facă uh, mai multă um, muncă în ceea ce privește evaluarea protecției copilului. Avem nevoie de mai multă protecție în timpul procedurii penale, mai ales în, pentru victimele copiii din uh, copiii victime. Deci, uh, numitorul comun reprezintă copii. Trebuie să se pună mai mult accent pe copii decât la ora actuală. Și avem nevoie de neaplicarea sancțiunilor victimelor, să nu fie pedepsite victimele pentru uh, crime pe care au fost obligați să le comită împotriva voinței lor în timpul exploatării. Trebuie să ținem minte că consimțământul victimei este, irele- este irelevant în ceea ce privește traficul de persoane. Să ne concentrăm mai mult pe asistența și sprijinul oferit victimelor, inclusiv familiei copilului care este victima. Și nu în cele din urmă, acces la asistență necondiționată. Noi, împreună cu agențiile europene, facem foarte mult în acest sens. Dar dacă e nevoie, o să revin mai târziu la acest lucru. Trebuie să facă mai multe în ceea ce privește despăgubirile și mai mult în ceea ce privește prevenirea și reducerea cererii, Trebuie să avem campanii de informare și formare a um, funcționarilor, a personalului. Nu se face suficient. Nu se face suficient nici pe departe. Ce știm? Deci, ca să spun lucrurile pe scurt, statele membre au făcut eforturi considerabile. Trebuie spus acest lucru. Dar mai e cale lungă de bătut. Trebuie să ajutăm statele membre și vom, vom monitoriza în continuare directiva pentru a ne asigura că este respectată. Vom lansa proceduri de încălcare dacă este nevoie și avem în vedere și uh, ori, o posibilitate a unor orientări în ceea ce privește aplicarea practică a directivei, care să fie întocmită pentru anume prevederi. Bineînțeles, uh, raportul vă stă la dispoziție, a fost în, trimis și Parlamentului, iar acesta alineat al directivei a fost foarte important. E vorba de articolul 23.1, se referă la măsurile de transpunere. Și articolul 23.2 iar se referă la evaluarea impactului legislației naționale existente care, uh, care stabilește că folosirea serviciilor care duc la exploatarea și traficul, traficul de persoane ca uh, infracțiuni pe baza acestui articol, dar și pe baza articolului 18.3, care cere statelor membre să aibă în vedere luarea de măsuri pentru a face din acest uh, act o infracțiune, noi am publicat raportul în decembrie 2016. Avem o descriere a legislației naționale, criminalizarea folosirii serviciilor și evaluăm impactul măsurilor. Însă nu, nu facem nu examinăm alte măsuri legislative și nici măsuri legislative care nu uh, uh, se referă la criminalizarea folosirii serviciilor. Deci, iată, ce facem și ce nu facem. Trimitem statelor membre un chestionar. Am trimis, pardon, în mai 2016, am primit foarte multe informații utile de la societatea civilă și vreau să, să felicit Uh, societatea civilă prin platforma societății civile. Am avut peste 100 de ONG-uri implicate și uh, avem și grupul nostru de experți privind traficul de persoane. Constatăm că practicile și experiența statelor membre este diferită. Și pe bună dreptate spun statele membre că e prea devreme să evaluăm impactul. Termenul de transpunere a fost 2013. S-au luat măsuri de transpunere între timp, dar nu putem să avem încă o evaluare cum trebuie. Și este vorba aici doar de uh, persoanele care uh, folosesc serviciile și uh, munca victimelor. Doar 10 state membre au făcut din acest act o infracțiune penală. Le aveți pe ecran. Și 14 state membre nu au făcut acest lucru. Trei state membre au făcut acest lucru doar pentru o singură formă de exploatare. Deci, chiar dacă nu există astfel de dispoziții, ceea ce de incriminarea utilizatorilor, vreau să vă spun că victimele sunt adesea violate, au suferit abuzuri uh, psihologice și fizice și li s-a adus atingere nu numai libertății, dar și autodeterminării sexuale și integrității corporale. Mă opresc aici. Și de vreau să vă mai spun un lucru. Știm că traficul este o crimă profitabilă. Europol vorbește despre profituri anuale de 29 de miliarde pentru traficanți. E E o mașină care face bani. Și pentru sectorul juridic, care face uh, activitate legală și ilegală. Trebuie să înțelegem de ce se întâmplă traficul. Am spus înainte că migrația a creat uh, noi tendințe de trafic. Organizația Internațională a Migrației spune că în 2016 am avut 11.000 de fete și femei care au fost obligate să călătorească din Nigeria prin Libia către Italia și acolo au fost traficate în Europa, au devenit marfă. Bine, nu știu așa multă matematică, dar facem niște calcule. 11.000 de fete și femei într-un an? Nici nu vreau să mă gândesc ce înseamnă asta în ultimii trei ani. Și care este cifra reală, astea sunt cifrele pe care le avem. 10 utilizatori pe zi, să zicem, minim. E vorba de fete, femei care sunt traficate uh, pentru exploatarea sexuală. Să zicem, avem 10, 10 utilizatori pe zi. Și să zicem numai 300 de... Avem 300 de zile pe an. Înmulțiți asta cu 11.000 de fete și femei. Și să zicem că, că sunt ieftine serviciile. 30-40 de euro. Cu toate că serviciile nu sunt așa de ieftine. unde se duc banii aceștia? Pentru comisie, principala prioritate este să urmărim acești bani și să înțeleg, să înțelegem unde, unde se duc acești bani în lanțul de traficare. Fiindcă nu e vorba doar de, de 50 de euro, care, o, o bagnotă care se, se duce de la utilizator către victimă. E vorba de un traficant, de transportatori, contrabandiști, tot felul de călăuși în, în de călăuze, mă scuzați, în acest proces și unii care oferă cazare și care se facă nu văd și chiar și noi care îi vedem, le vedem pe aceste femei pe stradă și ne facem că nu le vedem. Să ne întrebăm cine câștigă aici, cine obține profit. Și cine cumpără? Cine cumpără aceste servicii? Vorba de trafic, e clar. Sunt fet, fet, fete, fetițe pe stradă, e, e greu să-ți închipui ce se întâmplă cu, acești, cu aceste fete. Și ce se întâmplă cu acești oameni. Și de ce spun asta? Pentru că dacă noi dăm greș și dacă nu, nu incriminăm, nu pedepsim pe cei care folosesc serviciile victimelor de trafic în mod conștient, ce fel de mesaj transmitem societății noastre? creăm, nu, nu cumva creăm o cultură a impunității și spunem că e în regulă să se întâmple așa ceva. Cel mai ușor să spui este că e greu de dovedit. Dar uh, unii procurori pe care îi respect foarte mult mi-au spus nu există crimă ușor de dovedit. Toate, toate, crima, toate formele crimei organizate sunt greu de dovedit. Dar să fie asta o scuză pentru a nu legifera? Trebuie să ne gândim foarte mult la aceste lucruri. Și chiar și Convenția Consiliului Europei privind sancționarea traficului de persoane spune că dificultatea de a obține dovezi nu reprezintă un suficient motiv pentru a anula măsuri în ceea ce privește sancționarea acestui comportament cum spuneam, situația este diferită de la un stat membru la altul. Trebuie să ne asigurăm că nu creăm o cultură a impunității și la nivel de lege și pentru că trebuie să ne asigurăm că există un efect de descurajare pentru aceste crime și trebuie să uh, trebuie ca păptași să fie trași la răspundere. Trebuie să înțelegem cine sunt utilizatorii. Când vorbesc despre utilizatori, haideți să nu simplificăm prea mult lucrurile și să spunem am uh, eu am cumpărat sticla asta de apă, a fost fabricată undeva și uh, aceasta este victima. Avem uh, agenții de recrutare, intermediari, agenții de călătorie, agenții de voiaj, de transport. Trebuie să știm, să știm foarte clar că în, în operațiune de trafic intră și uh, companii legitime și că ce, utilizatorii nu sunt numai cei legați de organizațiile uh, Uh, de traficanți. Iar când legiferăm, trebuie să înțelegem pentru cine legiferăm și împotriva cui legiferăm. Scopul raportului era deja de a, de a atinge obiectivul directivei de a, reducere, de a reduce cererea și prevenirea traficului. La ora actuală examinăm opțiuni pe care le-am putea lua pe viitor și dacă e nevoie, așa cum vor hotărâ legiuitorii, să, să existe propuneri legislative în acest sens. În final, Vreau să vă vorbesc despre un lucru despre care ne-ați întrebat prin întrebările uh, dumneavoastră. E vorba de bani. Vorbim despre bani, nu e vorba de bani, banii care ajung la traficanți, e vorba și despre banii contribuabilor pe care îi uh, plătim noi pentru, ca, pentru a se elabora politici corecte pentru a combate acest fenomen. Ce am făcut? Am avut revizuirea politicilor cuprinzătoare și am, am făcut o cartografiere a distribuirii proiectelor din 2003 până astăzi și ne-ați întrebat ce am făcut. Noi uh, am analizat situația în ultimii 12 ani la comisie și ce am finanțat noi. Deci cine au fost beneficiare, care a fost nivelul de finanțare, care a fost, care au fost rezultate, care au fost, care au fost uh, recomandările de politici și așa mai departe. Și am vrut să vedem cum putem îmbunătăți lucrurile. Cum putem asigura coerența pentru să ne asigurăm că banii sunt cheltuiți cum trebuie și că au impact. 321 de proiecte au fost identificate. 160 de milioane de euro. Asta eh, fără să ne referim la criza migrației, fiindcă acolo vorba de cel puțin dublul sumei. Deci, înainte de criza migrației, din perioada 2004 eh, până acum, am avut 160 de milioane de euro o aproximație. 57% din proiecte au fost făcute de ONG-uri. Acesta este un succes. 70% din proiecte au fost dinaintea strategiei europene și peste jumătate din bani au uh, fost folosiți de ONG-uri, ceea ce este foarte bine. Foarte mulți bani au fost folosite pentru organizații internaționale și pentru proiecte mai mari. 40 de titulari de granturi au avut 5 proiecte sau mai multe. Trebuie să analizăm acest situație cu mai multă atenție. IOM, ICMPD, ILO, UNODC și un uh, ONG. Interesant este faptul că 8 dintre acești titulari de granturi au primit finanțare de mai multe ori, deci pentru 5 proiecte sau mai multe. 4 dintre acestea erau ONG-uri Majoritatea banilor au uh, ajuns la, în Austria, deci e vorba despre Austria aici, dar uh, e vorba și de uh, organizații internaționale, apoi Italia, Germania, Marea Britanie și Olanda. În final, vreau să vă, vă spun un lucru care pentru noi ne-a deschis ochii și studiul a fost extrem de util. Deci, 56% din finanțarea a fost făcută pentru diverse forme de exploatare sau forme nespecifice, dar traficul pentru exploatarea uh, laborală a primit mai multe finanțare decât uh, traficul în scopuri sexuale. Acesta, din urmă, a primit cea mai puțină finanțare la nivelul sumelor pe proiect și la nivelul formelor. îngrijorător, fiindcă Datele de la Europol uh, și tendințele ne arată că traficul în scopuri sexuale este forma de trafic cea mai uh, răspândită. Doar 2 sau 3% din finanțare au fost folosite pentru copii și femei și traficul femeilor. Și de aici trebuie să tragem niște învățăminte. Și să ne gândim foarte atent la cadrul viitor al politicii și direcția de urmat. Și mai puțin de 20% din uh, toate proiectele sunt uh, specifice, sunt uh, um, în funcție de gen. Și sper că aceasta este comisia potrivită de a spune acest lucru. Și imediat închid, conchid, spunându-vă că pentru noi acesta a fost un exercițiu de răspundere. Și trebuie să facem acest lucru de mai multe ori. Răspunderea nu numai față de, de, față de acțiunile noastre, ci față de declarațiile noastre. Care sunt declarațiile noastre? Ce spunem noi? Am constatat că există, să zicem, un, un coș, așa se poartă, avem multe crize și în acest coș intră tot felul de termeni. Uh, traficare, sclavie, sclavie modernă, contrabandă. Toate astea sunt în același coș. Unele nu sunt nici măcar declarații uh, juridice, sunt doar instrumente de comunicare, toate bune și frumoase, dar dacă vrem să protejăm victimele și să aducem în justiție și avem nevoie de legea de partea noastră și aceste definiții trebuie să fie clare. Nu putem să folosim în mod arbitrar acest termen. E uh, muncă forțată, sclavie modernă, contrabandă și trafic. Trebuie să fim foarte atenți. Și contează acest lucru, fiindcă dacă nu definim problema cum trebuie, nu o putem rezolva. Și contează pentru victime, deci să nu uităm acest lucru. Și vă rog, din suflet, să faceți și noi acest lucru, să fiți foarte atenți. Fiindcă dacă citim ziarul uh, și scrie, a, un articol despre trafic, dar de fapt e vorba despre sclavie sau despre uh, contrabandă. Nu e vorba despre trafic, dar așa scrie în, în titlu și, dacă, și nu-i putem apăra pe oameni dacă nu folosim termenii care trebuie și dacă nu folosim definiții juridice. Acum, vom avea un cadru juridic după 2016, așa cum s-a spus în discuțiile până acum. Și vrem să vedem ce format va avea. Noi ne ocupăm de acest lucru intens la comisie. Am discutat pe larg cu părțile implicate și nu s-au oprit discuțiile. Vreau să vă mulțumesc tuturor pentru rezoluțiile Parlamentului European care joacă un rol cheie în, în procesul care va urma și vă rog să vă gândiți cu toții la victimele de trafic identificate în ultimul an. Copii cu vârste începând de la 8 ani, adulți și așa mai departe. Și vreau să vă întreb nu cine sunt, sunt victimele, fiindcă le cunoaștem, sunt persoanele vulnerabile. Vreau să ne punem cu toți întrebarea. Cine are de câștigat? Cine câștigă profit de pe urma acestei exploatări? Ce facem pentru a ținti utilizatorii, făptașii, să vă gândiți la bani. Cine cumpără aceste produse? Mai ales fetițe și băieți, nu numai. Și cum se face ca acești bani fac să crească, alimentează cererea mai apoi. Și de asta ne vom ocupa noi la comisie în următorii ani. Mulțumesc foarte mult pentru atenție. Aciu. Aciu ponė Marija Vasiliadu ir dabar suteiksiu. Ei, mulțumim foarte mult doamnei Miria Vasiliado. Dau acum cuvântul uh, deputaților pentru dezbatere. Doamna Arena, sunt aici, sunt aici. Aveți interpretarea? Auziți? Da? Vă mulțumesc foarte mult pentru această prezentare foarte informativă. Sunt pe deplin de acord cu dumneavoastră atunci când nu denumim uh, în mod corespunzător lucrurile, nu putem să le atacăm. Nu aveți interpretare. Auziți? Mă auziți? Beneficiați de interpretare? Nici acum. Auziți? Auziți interpretarea? Da, foarte bine. Vă mulțumesc. Am două întrebări. Primul rând, referitor la fenomenul uh, migrației, l-ați amintit și dumneavoastră când vorbim despre acesta, aici intră toate formele pe care le-ați amintit, și anume, de pildă, contrabanda referitor la traficanți, uh, traficul de ființe umane, exploatarea prin muncă forțată, exploatarea sexuală, persoanele vulnerabile, copiii, minorii neînsoțiți, dar în același timp și femeile. Așadar, în cadrul acestui fenomen uh, al migrației există o serie de fenomene deosebit de complexe care ne permit să ne aplecăm asupra traficului de ființe umane. Aș dori să știm în ce măsură directiva privind traficul de ființe umane ia în calcul problema migrației, ce ar trebui să facem pentru ca această directivă să fie mai eficace, care este părerea dumneavoastră referitor la acordurile încheiate de statele membre cu țări din afara Uniunii Europene? Mă refer aici la Turcia, dar de pildă Italia se pregătește să încheie un acord cu Libia țări care nu respectă Convenția de la Geneva, care, prin urmare, nu fac obiectul directivei noastre, bineînțeles, dar uh, cărora nu li se aplică nici Convenția Drepturilor uh, Omului. Ce ar trebui să cerem statelor membre care se pregătesc să semneze acorduri cu țări uh, din afara Uniunii Europene pentru a ne asigura că această problemă legată, aș spune pur și simplu, de abuzul uh, persoanelor victime ale acestei uh, violențe, pentru ca drepturile acestora așadar să fie respectate. Aș dori să știu care e părerea dumneavoastră față de această externalizare a fenomenului și exploatarea persoanelor vulnerabile. În al doilea rând, recent în presă, dar deja din 2015 se discută despre acest subiect, uh, S-a publicat un articol despre femeile care lucrează în sectorul agricol în Sicilia, românce, care se deplasează în interiorul Europei, dar sunt victime în același timp ale muncii forțate, pentru că li se, impună, li se impun contracte care nu respectă drepturile pe care le avem în Europa, dar fac de asemenea victime ale unei, sunt de asemenea victime ale unei violențe sexuale, așa cum o întâlneam în secolul XIX În ce fel, așadar, directiva referitoare la traficul de ființe umane ar putea să se aplice? Cine poate depune o plângere? Ați uh, vorbit de evaluarea uh, transpunerii directivei, care e obligatorie din 2013. Cum put, pot aceste persoane să denunțe prin intermediul directivei existente abuzurile um, la care sunt supuse? Mulțumesc. Urmează doamna Gheorghe și vă rog dacă puteți să fiți succintă, pentru că avem multe puncte pe ordinea de zi. Am înțeles, am să fiu succintă. Aș dori să mulțumesc doamnei Vasiliu. Cred că ați transmit un mesaj foarte clar și sper Comisia în uh, ansamblul său și comisarul dumneavoastră, comisarul Avramopoulos, va colabora mai îndeaproape cu Vera Iurova, răspunzătoare de egalitatea de gen, și vor formula o nouă strategie. Eu salut propunerile pe care le-ați făcut referitor la acele aspecte unde e nevoie de eforturi suplimentare, compensarea pentru victime, prevenirea și reducerea daunelor. Am uh, luat de asemenea în calcul informațiile pe care ne le-ați comunicat referitor la faptul că aceste proiecte sunt destul de vagi în ceea ce privește combaterea traficului de ființe umane. Dacă vrem rezultate, cred că ar trebui să fim sinceri și să încercăm să canalizăm mai multe fonduri în acea direcție. Cred că strategia viitoare trebuie să se bazeze mai mult pe drepturile omului, pe drepturile femeilor și să protejăm mai bine victimele, să prevenim violența. Nu spun că urmărirea în justiție nu este importantă, dar cred că există mulți actori care se concentrează deja asupra acestui aspect. Noi însă nu ne-am concentrat în ajuns asupra prevenirii. Mă alătur colegii mele, Maria Arena, care a abordat subiectul migrației. Am văzut cum femeile din Nigeria, victime evidente ale traficului, care au fost returnate, așadar o, o dublă pedapsă trimisă înapoi în Nigeria din Italia și am protestat împotriva acestui lucru. Trebuie să fim cât se poate declare în acest sens. De asemenea, doream să mă asigur că următoarea strategie e mai robustă când vine vorba de a pune capăt impunității spuneați, uh, vorbați de folosirea termenului de utilizator. Pentru mine e vorba de un abuzator. Care este societatea în care trăim, dacă le permitem bărbaților să abuzeze de fete și femei care fac obiectul traficului de ființe umane fără a-i pedepsi și fără a pedepsi intermediarii, proxeneții, traficanții, transportatorii și așa mai departe. Deja a spune lucrurilor pe nume reprezintă un pas important cred că ar trebui să punem capăt impunității de care se bucură abuzatorii. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult pentru că mi-ați dat cuvântul, doamna Noici. Am întrebări foarte concrete. Ați vorbit despre o procedură de încălcare împotriva statelor membre. O procedură care se va aplica aparent atunci când statele membre nu fac îndeajuns și aș dori discu- să discut despre situația din Germania. În Germania, regret acest lucru, există o lege destul de liberală referitor la prostituție, iar această lege liberală aduce în Germania creează o atmosferă cum că prostituția ar fi o meserie tocmai ca oricare altă. Bineînțeles, în Germania se uh, penalizează traficul de ființe umane, însă legislația actuală creează o atmosferă în țară și există cifre în acest sens care arată foarte clar cu cât sunt mai liberale legile referitoare la prostituție, cu atât se uh, introduc în respectiva țară în mod ilegal tot mai mulți oameni. Pe mine m-ar interesa uh, dacă, de pildă, acest fenomen face parte dintr-un tratat sau dintr-o scrisoare care ar putea fi trimisă din partea Uniunii Europene înspre Germania, care să-i arate foarte clar că ar trebui să pună capăt acestei politici liberale și care Uh, poate nu neapărat în mod intenționat, dar neintenționat încurajează oricum traficul de ființe umane înspre Germania. Uh, Mă îngrijorează faptul că se consideră în continuare că prostituția ar putea, este considerată ca o meserie ca oricare alta. Doamna Hannibal. Mulțumesc foarte mult pentru această prezentare, o prezentare foarte amănunțită. După cum știți, în continuare, politica Parlamentului European este că suntem pentru modelul nordic care prevede penalizarea celor care achiziționează servicii sexuale. Și cred că ar trebui să înțelegem acest lucru. Trebuie să, luăm, să facem în principal două lucruri. Vorbeam de aplicarea legii mai devreme. Și înțeleg că discutați cu agențiile de aplicare a legii, dar cred că o parte importantă o reprezintă a face tot ce ne stă în putință pentru a convinge statele membre să urmărească în justiție traficanții. Am înțeles că traficanții, indiferent uh, traficul, indiferent de legislația referitoare la prostituție, este un delict în toate statele membre. Cu alte cuvinte, toate agențiile de aplicare a legii ar putea să facă acest lucru. Cred că este o componentă foarte importantă, pentru că uh, nu vom putea combate uh, grupările criminale și nu vom putea urmări finanțarea ilegală decât dacă intervenim și la acest nivel. Sper că vom putea să facem mai multe pentru a promova modelul suedez, modelul nordic din partea Parlamentului, având în vedere că aceasta este oricum politica noastră. Pentru că aceasta este singura cale în care vom reuși să reducem cererea. Un pas important. Aș dori să văd care e părerea dumneavoastră în acest sens. Cred că faceți o treabă excelentă și este în interesul nostru al tuturor să continuăm acest dialog. Este rușinos că 3% doar din finanțare este alocată organizațiilor care se ocupă de exploatarea sexuală. Mi se pare aberant, având în vedere că eh, traficul de ființe umane merge practic eh, aproape în totalitate înspre exploatarea sexuală. Mai avem așadar mult de făcut, pentru că, după cum spuneați, situația s-a înrăutățit, mai ales în urma uh, fluxului migrator și având în vedere toate neliniștile la care am asistat. Mulțumesc, doamnă Dum. V-aș ruga să răspundeți la aceste întrebări. Aveți 5 minute la dispoziție. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, mulțumesc pentru aceste întrebări. Am să încerc să rezum cât se poate de mult. Primul mesaj pe care doresc să vi-l transmit este că două treimi din victimele traficului, conform tendințelor, conform statisticilor noastre, Europol, Eurostat, să fie cetățenii ai Uniunii Europene. Trebuie să ținem cont de acest lucru dacă e să facem dreptate pentru toate victimele. Când vorbim de 80% din victime, femei și copii, multe din aceste victime nu se încadrează în acest proces migratoriu. Fiind spuse toate acestea, înțelegem și trebuie să fim vigilenți um, la adresa acutizării problemei în urma migrației. E corect, trebuie să um, facem dreptate acestor persoane și să abordăm aceste delicte. În continuare, directiva este foarte amplă, e un instrument bun. Problema nu reprezintă directiva în sine, ci lipsa de punere în aplicare. Prevede asistență neîngrădită de condiții pentru victime. Victimele au o serie de drepturi. Trebuie să ne asigurăm, în primul rând, că identificăm acele victime, iar pentru a face acest lucru trebuie să aplicăm legea. De pildă, legea, printre altele, prevede că toți funcționarii de prim rang trebuie să fie instruiți pentru a putea identifica victimele. Dar oare sunt într-adevăr pregătiți în acest sens? În ceea ce privește victimele, pot să vă spun că avem tot ce putem pentru a proteja victimele și pentru a-i uh, urmări în instanță pe uh, agresori. Nu avem însă persoane necesare care să identifice victimele. Avem nevoie de soluții durabile. Când vine vorba de dimensiunea externă, de pildă, statele membre trebuie să facă evaluări de risc individuale. Uh, Întrebarea e dacă se fac toate acestea. Directiva respectă principiul de uh, nereturnare. Se dă curs acestui principiu, se aplică. Iată întrebări pe care trebuie să ni le adresăm. I, am aware of the situation in Italy with the Romanian women that were... Sunt la curent cu situația femeilor românce din Sicilia care trebuie să adaug uh, au fost victimele atât muncii forțate și a exploatării sexuale, ceea ce face ca lucrurile să fie și mai complicate directiva conține dispoziții foarte clare. Uh, există un coordonator la nivel național care ar trebui să coordoneze toate serviciile în acest domeniu. Știu că Italia are dispoziții foarte clare în ce privește despăgubirea victimelor, de exemplu. Problema este cât de bine se pune în aplicare directiva cât s-a dat uh, curs dispozițiilor și uh, cât de performant este sistemul pentru identificarea victimelor. Cât de bine funcționează acest sistem. Așa cum spuneam, noi oferim finanțare atât uh, statelor membre și Italia este un beneficiar net, uh, dar și societății civile. Dar uh, e nevoie de mai multă până în aplicare a directivei și trebuie să știm de ce vorbim. Aceste femei din situația de care vorbeam au fost victimul traficului pentru exploatare sexuală, pentru muncă forțată. De ce era vorba? Era vorba de un venit minim și așa mai departe. Eu am citit ce ați citit și dumneavoastră în presă, nu pot să mă exprim, dar în orice caz sunt întrebări foarte pertinente. Însă sigur că este foarte important să uh, vorbim și despre sistemul european comun de azil, în care victimele traficului sunt considerate uh, un grup extrem de vulnerabil. Apoi, în propunerea de refontare a directivei, reformarea directivei de, uh, a condițiilor de uh, uh primire, se vorbește despre solicitanți cu nevoi speciale, uh, și, într-o altă directivă, se spune că victimele traficului trebuie să fie identificate ca persoane cu nevoi speciale. Oficiul uh, de sprijin pentru azil finalizează un modul de training pentru trafic, uh, în primul rând uh, pentru ca persoanele să fie suficient de bine informate pentru a identifica victimele și apoi și pentru pregătire mai specializate pentru organizarea unui interviu și cum să se procedeze într-un proces internațional care implică o victimă. Există și un uh, instrument uh, informatic pentru identificarea victimelor. Ce încerc eu să vă explic este că avem tot ce trebuie la dispoziție. Lipsește însă folosirea acestor instrumente. Din punctul meu de vedere, și cred că sunt în asentimentul multor uh, factori implicați. Asta constat eu. În ceea ce privește tragerea la răspundere, condamnarea. Și aici Uh, mă refer la întrebările uh, celor de-al treilea și al patrulea vorbitor. Sigur că pentru uh, Comisie este una dintre cele mai importante priorități, deci condamnarea și prevenirea. Ambele trebuie să meargă mână în mână, pentru că cererea e hrănită de finanțare și avem de-a face cu un cerc vicios, foarte complex. Sunt de acord că trebuie să ne gândim cum am putea să îi abordăm pe cei care exploatează persoanele în cunoștință de cauză. Să nu uităm că se vorbește despre clienți. E ca și când ai cumpăra o sticlă de apă uh, sau un rinichi. Uh, cumva cu această, acest uh, limbaj am dematerializat procesul, dar știu că, știm că nu este vorba de clienți și că avem de-a face cu victime și cu abuzatori. Și e clar că trebuie să fim foarte fermi în ce privește limbajul, dar avem nevoie și de, con- de condamnare. Și sunt de acord cu doamna Hannibal, respectiv că eu consider că nu ajungem prea departe dacă nu nu numai uh, dacă nu anchetăm, dacă și nu condamnăm și tragem la răspundere făptașii. Drepturile uh, în statele membre sunt foarte uh, scăzute, foarte reduse și deci sancțiunile sunt și ele minore. Și până la urmă avem o bază comună statele membre. Însă, astăzi când ne axăm pe prevenire, trebuie să vedem ce putem face cu cei care au exploatat, care au abuzat și au vândut oameni, pentru că până la urmă asta este, vorbim despre vânzare și de cumpărare de oameni. Deci cred că statele membre au foarte multe de făcut în acest domeniu, deși trebuie să recunosc faptul că în ciclul politic european traficul continuă să fie o prioritate, la fel ca și pentru Europol e în lista uh, cu numărul 5 de priorități și uh, multe state membre consideră că e o prioritate. În ce privește finanțarea, aș dori să spun că 12% din fonduri sunt alocate, 7% se corectează uh, vorbitoarea, deci vizează exploatarea sexuală și doar 2% pentru femei și copii. E infim. Și asta nu corespunde cu numărul de persoane uh, exploatate pentru, uh, vândute pentru exploatare uh, sexuală, că e vorba de femei, fete, băieți și așa mai departe. Așa cum spuneam, trebuie să fim foarte vigilenți pentru că 70% din fonduri sunt date înainte, deci în, în, în amonte. Colegii din Germania ce aș spune? Aș dori să clarific ceva. Germania a notificat o transpunere uh, deplină a directivei în noiembrie 2016, deci foarte recent. Și, datorită acestui fapt, nu am putut include evaluarea măsurilor naționale în raport. Avem câteva date preliminare, dar ele sunt legate de transpunerea parțială. Acestea fiind spuse, e una, există lucruri care sunt foarte clare. În primul rând, faptul că Comisia Europeană are competențe în domeniul exploatării uh, uh, prostituției aduților. Însă nu și uh, în ce privește politicile de prostituție ale statelor membre ca atare. Uh, E un răspuns la întrebarea dumneavoastră. Însă ce este foarte clar, e clar că prostituția este un sector extrem de riscant și nu spun eu așa ceva. Autoritățile de aplicare a legii și din Europol din statele membre spun acest lucru în ultimul raport din 2016. Uh, această, această concluzie este foarte clară. Ce putem spune însă este că aproape toate victimele pentru uh, exploatare sexuală, și aici cite, citez un înalt funcționar din Germania, toate victimele traficului pentru exploatare sexuală identificate au, lucrau în domeniul prostituției. Deci clar că este un sector extrem de riscant. Și nu putem neglija un astfel de aspect, nu-l putem uh, ignora. Îl uh, încercăm să-l includem în activitatea noastră. Și în încheiere aș spune, aș dori să vă reamintesc că criza migrației e o tragedie pentru orice persoană care traversează granița, dar mai ales pentru cei care sunt victimele traficului pentru exploatare. Dar să nu uitați că două treimi din victime sunt cetățeni europeni care sunt exploatați de rețele organizate din Europeană. Deci nu putem să vorbim doar de tendințe, de curente. Să nu uităm că în timp ce noi discutăm aici există victime, cetățeni europeni sau nu, care ar trebui să fie uh, tratate la fel din perspectiva directivei, ar trebui să acordăm atenție tuturor și cred că ar trebui să ne bazăm pe uh, definiții juridice și nu pe instrumente de comunicare. Mulțumesc foarte mult! Ačiū labai, ponia Vasiliadu, už jūsų iš tikrųjų labai... Aș dori să mulțumesc pentru informațiile excelente pe care ni le-ați pus la dispoziție, pentru răspunsurile foarte bune pe care ni le-ați dat. Mulțumim foarte mult pentru că ați participat la dezbaterea noastră. Acum uh, continuăm cu punctul 7 de pe urna de zi. Rezultatele reuniunii cu numărul 61 al Comisiei uh, ONU cu privire la uh, situația femeii, capacitarea economică a femeilor și îmi revine plăcerea de a ura bun venit Uh, doamnei uh, Cidi King, uh, director al Departamentului pentru Egalitate de la ONU, căreia îi dau cuvântul direct pentru prezentare. Mulțumesc foarte mult. Mi-am dat seama că e momentul să iau cuvântul. Aș dori să vă rog să puneți diapozitivele pe ecrană. Uh, ar fi foarte util. Aș dori să mulțumesc în primul rând Comisiei pentru faptul că ați uh, invitat Confederația uh, sindicatelor internaționale. După cum știți, am participat la Convenția ONU, care are loc anual la New York. Și ne face plăcere să fi participat la un grup la nivel înalt care a fost convocat de uh, fostul director uh, ONU, mai ales pentru atingerea obiectivului cu numărul 5 din obiectivele de dezvoltare a mileniului, respectiv uh, obiectivul cu privire la egalitatea între femei și bărbați. Deci, trebuie să spunem că a fost unul dintre multele grupuri la nivel înalt uh, convocată de către secretarul general. A fost un alt grup uh, cu privire la sectorul sănătății cu specialiști din domeniu. Reprezentarea în acest uh, grup a fost destul de vastă, a inclus reprezentanții societății civile, ai sindicatelor, noi am reprezentat sindicatele, dar și femeile autoangajate din India, de exemplu, mai multe organizații din societatea civilă, Oxfam, Women in Formal Employment, Organizație Mondială, reprezentanția guvernelor și copreședintele uh, a fost chiar președintele Costa Rica. Celălalt copreședinte uh, a fost uh, directorul Aker Swiss și mai mult, deci guvernul Tanzaniei a fost reprezentat, dar și alte guverne și instituții multilaterale, au participat, de exemplu, FMI și Banca Mondială. Deci, după cum vedeți, mm, persoanele care au făcut parte din acest grup de lucru uh, proveneau din uh, domenii foarte diferite, ceea ce a făcut ca câteodată discuțiile să fie aprinse uh, și pline de provocări, dar până la urmă am reușit să ajungem la un acord în ce privește concluziile. Primul raport al acestui grup de experți a fost un document destul de lung. El a fost uh, publicat uh, în septembrie 2016 la adunarea generală ONU. Activitatea acestui grup a identificat uh, șapte factori pentru capacitarea femeilor. Și îi vedeți aici pe diagrama de pe diapozitiv. E vorba de domenii care sunt diferite, dar și interconectate. Economia oficială, agricultura și femeile uh, în sectorul antreprenorial și așa mai departe și ne-am dat seama că există o relație directă între economia formală și informală. Nu se pot uh, despărți. Uh, bineînțeles că munca la câmp poate să fie formalizată sau neoficială. Principiile cu care am fost de acord în, în primul an de dezbateri reprezintă un fel de mantră, de deviză a obiectivelor pentru dezvoltarea mileniului respectiv că trebuie să ne axăm pe situația femeilor sărace și marginalizate, pentru ca atingerea obiectivului cu numărul 5 uh, să devină credibilă. Sigur că toate aspectele sunt importante, dar pe asta trebuie să punem accentul. La uh, reuniunea din martie am uh, eliberat al doilea raport, o sinteză de, cu 61 de pagini, Mm, care analizează situația în funcție de cei vectori care au fost identificați de către grupul nostru de experți. Mm, trebuia să lansăm acest raport, a fost uh, furtuna de zăpadă care a împiedicat uh, lansarea publică a raportului, dar în orice caz el figurează pe pagina internet a, a Comisiei și pe site-ul ONU ce important în legătură cu acest raport este că se axa pe un mediu în care să acordăm putere femeilor, inclusiv rolul politicilor macroeconomice. Uh, în primul raport uh, e un aspect care a fost abordat, dar nu aprofundat. Și apoi um, am inclus uh, această, această sinteză și în concluziile de la 1.61 de care o să vorbesc acum. Noi, sindicatele, am identificat câteva priorități și uh, am avut câteva satisfacții în urma acestei uh, comisii. În primul rând, faptul că uh, munca decentă reprezintă o prioritate pentru Organizația Internațională a Muncii. Deci nu poți să vorbești despre acorda putere economică femeilor uh, în contextul uh, unei, uh, unui mediu al muncii care evoluează fără conceptul de muncă decentă. Doream ca uh, să se garanteze uh, dreptul la educație publică a femeilor și a fetelor, care este menționată și în concluzii, uh, sigur, uh, un aspect foarte important pentru mâna de lucru feminină și apoi doream angajamente concrete în ce privește reducerea diferenței de remunerare între femei și bărbați. E de necrezut că în 2017 există așa o diferență mare în întreaga lume și se pare că e, va fi nevoie de 70 de ani, poate, până ca femeile să câștige la fel ca, ca bărbații și uh, doream să obținem uh, câteva instrumente, de exemplu un salariu minim, protecție socială, uh, apoi uh, valorizarea muncii pe care femeile o fac pe piață, de exemplu, și apoi uh, segregarea ocupațională. Mm, munca, de exemplu, de îngrijire neplătită pentru femei care îngrenuează participarea femeilor pe piața muncii. Apoi spuneam că e important să investim în economia îngrijirilor. De exemplu, femeile trebuie să poată uh, aibă, să participe nu numai în uh, muncă remunerată, ci și să participe la activitate politică, uh, să aibă și timp pentru ele. <laughs> O eurodeputat a venit chiar, chiar cu fetița în sală, deci E clar că uh, femeile au foarte multe de făcut pentru a-și uh, acoperi toate domeniile din viața lor. Apoi, uh, violența bazată pe gen trebuie să fie considerată ca o încălcare a drepturilor omului. Nu există suficiente complete, concepte clare, există și alte instrumente pentru a aborda această violență, dar nu sunt suficiente. Am ajuns la sfârșitul prezentării mele. Mi s-a spus că nu trebuie să vorbesc prea mult, deci uh, vă stau la dispoziție pentru întrebări, pentru mm, răspunsuri. Mulțumesc. Aș dori acum să dau cuvântul Bardzo dziękuję za tę wypowiedź. Miałam szczęście być też na, przez kilka dni na tej sesji UN Women w tym roku. Mulțumesc! Uh, eu am putut uh, participa la această reuniune, am avut privilegiul de a participa la ea și aș dori să mă refer la uh, concluziile acestei reuniuni cu numărul 61. Aș dori să evidențiez două sau trei aspecte. În primul rând, această diferență de remunerare între bărbați și femei. La Parlament, dar și la Comisie, începem să avem, să încercăm să găsim un indicator mai vast care să reflecte mai bine această diferență între bărbați și femei, mai ales uh, diferența uh, de pensii între bărbați și femei. Am menționat acest uh, aspect și la New York. Diferența aceasta include mai multe componente salariale și astfel Uh, ajungem la această diferență, care este de 39% în Uniunea Europeană. Deci vă dați seama cum arată această diferență între economiile mai puțin dezvoltate. Această diferență de pensii este uh, un indicator și mai bun decât diferența de remunerare pur și simplu pentru că în, uh, în unele țări nu există pensii garantate și deci nu putem folosi acest uh, indicator, deși el ar fi mai potrivit. Și în multele conversații pe care le-am avut, ne-am dat seama că e o problemă foarte gravă în țări în care există sisteme de pensii, pentru că uh, diferența de pensii este chiar mai mare decât diferența de salarii. Ați vorbit și de un salariu minim și de protecție socială. Iată, acestea sunt măsuri care ar putea să contracareze această diferență, să atenueze această diferență de uh, remunerare. Dar în ceea ce privește diferența între pensii, uh, principalul motiv pentru această diferență imensă reprezintă faptul că femeile Uh, sunt uh, mai puțin prezente pe piața muncii, ele lucrează cu jumătate de normă, și au concediu parental ca să-și crească copii și această diferență nu are cum să fie umplută cu un venit uh, minim și cu protecție socială. Deci orice politică care vizează această împăcare între viața profesională și viața privată e foarte importantă. Aș dori să mă mai refer la un aspect Violența. Vorbim foarte mult despre căsătoriile uh, forțate, mai ales pentru copii, pentru minori, care este o problemă foarte gravă în multe țări. Violența reprezintă o problemă generală care face ravajii peste tot în lume și e păcat faptul că nu se menționează Convenția de la Istanbul în concluzii. E un instrument foarte bun. Știu că așa se procedează la ONU. Uh, convențiile nu sunt numite specific, dar există și alte instrumente care ar putea să permită o uh, schimbare și am putea să facem trimitere la uh, Convenția de la Istanbul atunci când vorbim despre violență. Un al treilea aspect reprezintă educația de calitate. <coughs> Aș dori să mă refer la un aspect despre care noi vorbim foarte mult, respectiv Mm, această prăpastie sau o discrepanță digitală care face ca acum în Uniunea Europeană, în care avem um, acces bun pentru fete și femei, uh, pentru bărbați și, feme- și uh, băieți, în care uh, femeile învață mai mult decât bărbații de-a lungul unei vieți, avem statistici în ce privește utilizarea uh, tehnologiilor moderne, precum comerțul electronic, uh, banca electronică, tratamentul electronic, învățarea electronică, toate aceste tehnologii. Și în aceste domenii, femeile folosesc aceste tehnologii cu câteva procente mai puțin decât bărbații. E vorba de tehnologii care ar putea să le ușureze viața femeilor deci nu există motive pentru care femeile nu folosesc aceste noi oportunități pe care le oferă viața modernă. Un alt aspect este că, spre deosebire de bărbați, femeile nu participă la fel ca bărbații în crearea acestor tehnologii digitale. Doar 3% din startup-uri uh, din acest domeniu sunt uh, conduse de femei și doar 4% din managerii la nivel înalt în sectorul uh, TIC sunt femei. Deci, acest uh, segment uh, al economiei care cumva reprezintă o anticipare a lumii în care vom trăi, uh, ne arată că noua lume este, trăi, este construită fără femei. Nu există o perspectivă feminină în legătură cu această lume digitală care este în curs de construire. Deci această discrepanță digitală între femei și bărbați este gravă și Uh, se acutizează pentru că acest domeniu este în plină expansiune, angajează, face noi angajări, însă e vorba de bărbați din nou. Deci e nevoie de uh, politici foarte clare și de măsuri concrete. Doream să evidențiez acest lucru. Și multe persoane recunosc că e vorba de o provocare pentru viitor și sper să o vedeți la fel și dumneavoastră. Mulțumesc! Mulțumim. Monica Werner. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc oaspetei noastre și mă bucur că vorbim despre rezultatele CSW. Am făcut și eu parte din delegația Parlamentului European. A doua oară am fost prezentă la CSW prima oară, după cum știți, Parlamentul European uh, a votat o rezoluție, una progresistă, puternică și sper că va ajuta și pe dumneavoastră această rezoluție din partea Parlamentului European. Sincer să fiu, uh, și anul acesta, ca și anul trecut, am fost foarte impresionată, pe de o parte, de emanciparea și forța pe care o capeți când lucrezi cu femeile din întreaga lume, uh, acest eveniment este extrem de important uh, în ceea ce privește standardele internaționale pentru drepturile femeilor și nu trebuie subestimat. Și pe de altă parte, și vreau să vă întreb dumneavoastră ce părere ați. Am fost foarte îngrijorată de situația în care ne aflăm și um, reacțiile violente cu care ne confruntăm cu toții, care au fost prezente întotdeauna cu oficialitățile, experții, ONG-urile și activiștii. Știți, pentru Parlamentul European avem regula călușului global. Acest lucru a fost foarte important și nume de a institui un fond internațional pentru a ajuta ONG-urile care sunt afectate, fiindcă nu e vorba doar de avort, E vorba de planificare familială, sănătate, este vorba de subiect cu multe ramificații. Vreau să vă întreb, ce ați făcut, cum interpretați dumneavoastră rezultatele, rezultatul real, rezultatele reale? Ne-ați venit aceste circunstanțe noi și dificile. În ce domenii credeți că înseamnă acest rezultat un progres? De pildă, eu cred că Ehm, formular privind uh, bugetizarea pe chestiuni de gen este foarte bună, dar în alte domenii, refugiații și SHRH, ce scuze, engleza nu este limba mea maternă, credeți că avem posibilitatea de a lupta împotriva acestor reacții negative și a nu face pași înapoi sau după părerea noastră, e un rezultat bun la care nu ne așteptam la încep- de la început. Mă rog, nu sunt foarte mulțumită de rezultat, dar știu că există și alte păreri. Ne-am întâlnit cu dumneavoastră și cu secretarul general Gutierrez am avut o reuniune foarte interesantă și analiza sa a fost extrem de interesantă, fiindcă a spus, n-a fost singurul lucru interesant pe care l-a spus, el a spus că problema nu reprezintă regulile sau legislația, problema o reprezintă punerea în aplicare a acestora. Sunteți de acord cu el? Eu sunt de acord parțial, fiindcă într-adevăr e o problemă cu punerea în aplicare la ONU și toate femeile care activează în politica internațională. Știu foarte bine că trebuie să fie făcute presiune asupra statelor membre să aplice buna legislație pe care o avem, dar, din, dar pe de altă parte consider că nu avem suficientă legislație și că ne trebuie în continuare legislație mai bună. Ce părere aveți dumneavoastră? Dumneavoastră voiam să vorbesc despre Uh, SDG-uri și pe aceste ținte. Poate ați făcut referire la ele, dar eu cred că emanciparea trebuie să fie adevăratul progres și educarea femeilor, fetelor despre importanța de a se de a deveni membre ale sindicatelor și de a colabora cu alți lucrători, mai ales în industrie unde unde nu sunt respectate drepturile. Femeile nu sunt plătite cum trebuie sau exploatate. Deci toate astea sunt importante. Mă bucur că există o voce, un glas puternic al sindicatului acolo, dar ce părere aveți despre încercarea de a încuraja o mai mare afiliere la sindicate și o mai bună educare a femeilor? Educația continuă privind emanciparea femeilor și chestiuni legate de sindicate și așa mai departe. Mulțumesc că ați dorit să spun și eu câteva vorbe. Delegația noastră, după cum știți, a luat parte la cea de-a cea de 61-a sesiune a CSW. Am avut uh, multe reuniuni interesante și și a fost foarte important să putem reafirma poziția Parlamentului European pe care am prezentat-o și în rezultatul din februarie. A fost foarte important să ne asigurăm că această poziție se reflectă în concluziile finale. Ne-am întâlnit cu ONG-uri, multe la număr. Multe ONG-uri au participat la reuniunea noastră și mi-am că unele ONG-uri care ne reprezintă cetățenii, inclusiv resortisanții europeni, erau foarte dezamăgite de concluzii și spuneau că glasul comunității ONG-urilor nu s-a făcut auzit, nu s-a ținut cont de el. Cum putem ca noi, Parlamentul European, să schimbăm lucrurile? Ce am putea să facem pentru a asigura că în sesiunea de anul acesta se va acorda mai multă atenție uh, glasului ONG-urilor și părerilor lor. Și al doilea comentariu, așa cum a spus și colega mea, ne-am întâlnit și cu secretarul general, domnul Gutierrez. Am avut o reuniune foarte caldă și deschisă cu el. Și el ne-a spus clar ceea ce spunem și noi adesea în Parlament. S-au făcut pași înapoi în Uniunea Europeană. Nu se fac pași înainte, din păcate. Și știm că unele țări au luat uh, chiar hotărâri care arată limpede că se fac pași înapoi. Ce am putea să facem noi în acest context? Cum, ar putea, cum am putea să menținem cel puțin status quo-ul? Am adoptat astăzi și textul întrebării orale adresate Consiliului. Și întrebăm cum interpretează Consiliul concluziile și ce face pentru a se asigura că poziția să va fi reflectată în aceste concluzii. Mulțumesc. Mulțumesc că ați adresat niște întrebări extraordinare. O să încep cu uh, rezultatele, fiindcă uh, de acolo de și alte întrebări. Când am trimis uh, diapozitivele, nu se adoptaseră încă, concluziile erau încă negociate, se negociau încă. Când mi-am trimis o prezentare și la un moment dat ne gândeam că poate nici nu vor fi adoptate, fiindcă vineri, după masă, dacă nu mă înșel, sau vine dimineață, mai erau încă 30 de alineate ce trebuiau negociate și președintele era gata să prezinte o declarație a președintelui. Negocierile au fost dificile, iar evaluarea noastră este și am scris-o aici negru pe alb, este că textul concluziilor este bun pe alocuri, foarte bun pe alocuri, lasă de dorit pe alte locuri, în alte locuri și e păcat că, că ambiția noastră cea mai mare a fost să nu facem pași înapoi și nu să facem pași înainte. Din păcate, în unele domenii s-au făcut pași înapoi. În ceea ce privește salariul legal pentru muncă egală, sunt de acord. Când vorbim despre discrepanța salarială, trebuie să se vorbească și despre discrepanța pensiilor fiindcă această preparație se cască și mai mult, din ce ce mai multe femei se pensionează în sărăcie din cauza acestei probleme, care are legătură nu numai de uh, salariul pe care primesc femeile și uh, apoi de faptul că se iau, uh, se fac pauze de la muncă pentru maternitate și așa mai departe. Dar chiar și formularea plată egală pentru muncă egală a fost greu de obținut. Uh, SUA a spus că nu e abordarea lor, uh, uh, ei, ei zic doar uh, uh, plată egală pentru muncă egală, nu există și conceptul de valoare egală. Mai întâi, mai întâi am spus plată egală pentru muncă egală sau pentru muncă cu valoare egală. Dar asta nu, nu este poziția ILO și nici a Comisiei Europene și nu este nici poziția multor guverne. E vorba de modul în care se valorifică munca femeilor când vorbim despre uh, eliminarea acestei discrepanțe salariale. Am, am vorbit despre faptul că aceste, aceste niveluri de salariale și de nivel de trai nu sunt singurele indicatoare, nu sunt singurii indicatori, dar, dar sunt importante și nevoie de, de protecție socială care să țină cont de, de dimensiunea de gen de pildă pentru concediu de maternitate, se pot obține credite pentru pensie și așa mai departe, punctele pentru pensie și alte elemente din uh, sistemul de asigurare socială. Este clar că uh, că modalitățile de contribuție diferă la nivelul contribuțiilor individuale și uh, la nivelul țărilor și regiunilor, dar s-au, uh, s-au făcut cercetări și aceste plafoane de protecție socială nu există o țară în lumea aceasta care să nu-și poată permite un, un nivel minim de protecție socială și a, aici intră în discuție chestiunea femeilor și a discrepanței salariale. Sunt de acord cu faptul că ta da, legislația există și nu sunt aplicate cum trebuie. Iată de ce nu facem suficient progres. Întrebarea dacă avem suficientă legislație. E bine, e și eu aș zice că nu avem suficientă legislație, nu avem nici suficiente politici. Când vine vorba de politici macroeconomice, de pildă, de guverne consideră că asta uh, este un fel de or, orbire pe chestiuni de gen. Chiar dacă nu există neutralitate de gen. Chestiunea discrepanței salariale nu s-a avut în vedere în momentul în care se pun la punct uh, politicile macroeconomice și PIB-ul nu este luat în vedere și nu se ține acest cont în, în, în registrele contabile și așa mai departe. Nu există pur și simplu. Dacă politicile macroeconomice ar ține cont de acest lucru și ar lua, a lua măsurile necesare pentru, pentru a elimina această, această sarcină, fiindcă îngrijirea nu este o, o povară neapărat, o sarcină um, îngreunătoare, dar este o, o sarcină care trebuie recunoscută în ceea ce și organizarea, da, eu și sindicală, da, eu vin din mediul sindical și cred că este important acest lucru. Uh, și uh, declarațiile sindicale sunt foarte importante, dreptul de organizare, dialogul social, uh, negocierile colective și așa mai departe sunt foarte importante pentru a umple aceste lacune, cum ar fi lacuna salarială. Acolo se, se vede foarte clar că în momentul în care există o negocieri sindicale puternice, discrepanța salarială uh, se mai uh, reduce. Deci femeile care fac parte din sindicate mă duc mai bine în acest sens. Am vorbit și despre un, un mediu propice pentru ca femeile să se organizeze în sindicate. Uh, aici a existat, uh, a existat reacții puternice. O să conchid, fiindcă nu am mult timp la dispoziție, dar vreau să vorbesc despre rolul ILO, Organizației Internaționale a Muncii. Uh, acesta a fost foarte important și s-a lucrat foarte bine în, cu, sau cu ILO. Multe guverne au spus sistemului ONU că trebuie să fie mai coerent și așa mai departe, e nevoie de mai multă consecvență între agențiile ONU. Deci Acesta a fost un exemplu extraordinar de colaborare și am ajuns la negocieri, apoi iar guvernele au spus nu înțelegem ce legătură are ILO cu asta, chiar dacă era vorba despre schimbarea câmpului muncii, e vorba despre UN Women aici și, și nu vrem să se bage ILO în ceea ce vește monitorizarea acestor concluzii pentru noi. S-a ratat o șansă uriașă, chiar dacă UN Women ne-a asigurat că va continua această colaborare pe viitor. Geopolitica, iată, deci s-a manifestat uh, prima linie acestor negocieri. Nu vreau să arăt cu degetul la anumite delegații guvernamentale. Cred că știți prea bine despre ce e vorba, cine e vorba, despre cine, ce țări fac pași înapoi. Vreau să mulțumesc Parlamentul European pentru angajamentul său și Comisiei, pentru uh, discuțiile deschise față de noi, nu numai față de noi sindicate, ci și cât față de societatea civilă și activitatea pe care o facem înainte de CSW este mult mai importantă mai, o, față de, de activitatea de, de lobby pe marginea concluziilor. Și vă dau un exemplu clar sunt SUA, de pildă, au avut loc câteva reuniuni înainte de CSW și s-au fost uh, invitați și, fa- și facilitatorii pentru a vorbi despre interpretarea valorilor familiale. Uh, noi trebuie să facem lucruri mai bine, să ne asigurăm că uh, părerile noastre sunt cunoscute înainte ca guverne să se întâlnească la nivelul CSW. Mulțumesc încă o dată pentru invitații și pentru ocazia de a avea acest schimb de păreri. Mulțumesc! Thank you. Thank you tęsti mūsų posėdį toliau. Mums dar liko du. Mulțumesc. Mai avem două puncte pe ordinea de zi. Era punctul 8. Raportul referitor la misiunea în Malta 2017 aș dori să vă spun că în cadrul documentelor pentru această ședință veți găsi raportul care a avut loc pe 4 februarie. Dacă nu aveți obiecții, atunci raportul se consideră adoptat. Următorul punct, uh, sistemele penitenciare și condițiile din penitenciare ar trebui să luăm în calcul uh, un aviz în acest sens. Raportarea este doamna Matera, din păcate însă nu a putut lua parte la această întâlnire. De asemenea, am aflat că nimeni nu o va înlocui, prin urmare nu vom uh, lua, nu vom uh, trece la, discute, la discutarea acestui proiect de aviz. Puteți parcurge documentul dacă doriți. Aș dori acum să vă spun că termenul limită pentru prezentarea amendamentelor este data de 31 martie la prânz. Pe 11 mai vom organiza votul la comisie, la comisia noastră. Comisia Libe va vota pe 29 mai, iar acest document ar trebui să fie supus la vot în plen în uh, sesiunea din iulie 2017. Aș dori să vă mulțumesc și să vă reamintesc că următoarea întâlnire va avea loc pe data de 11 și 12 aprilie. Mulțumesc foarte mult și mulțumesc și secretariatului. Yeah, yeah. Ah, ah, a little bit later, yeah. <laughs> okay.